Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Trecem acum la explicațiile de voce. Aș vrea să îi rog pe toți deputații să iasă din sală dacă nu sunt interesați să participe la dezbatere. Vi informo di aver ricevuto Aș dori să vă informez că am primit mai multe declarații și rugăminți de, de explicații de vot, așa că putem să continuăm însă numai până la ora 14.45 în cel mai rău caz, pentru a permite serviciilor să reia ședința la ora 15. Toate declarațiile și explicațiile de vot vor fi examinate mâine. Alte declarații și explicații vor putea fi prezentate în scris. Începem cu raportul Moisă. Liniște, vă rog. Cine peut la... Cine nu este interesat de dezbatere, poate să iasă, vă rog. Domnul Pociac are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Sunt convins că vocea mea nu va fi foarte bine auzită, dar oricum am să mă exprim. Salut apropierea pe care am manifestat-o față de Republica Moldova, lucru pe care am, l-am susținut încă de când eram uh, membru al grupului de prietenie între Cehia și Moldova. Pentru cetățenii moldoveni acest lucru este important și acordul care a fost adoptat uh, este culminarea acestui proces de apropiere. Așa cum am arătat deja în cadrul dezbaterii, după adoptarea acordului de asociere, facilitarea regimului de vize și statutul de partener acordat, precum și taxele vamale pentru importuri, toate acestea sunt elemente esențiale și aceasta aduce 150 de milioane de euro în plus la bugetul Moldovei. Cred că aceasta înseamnă foarte mult pentru Moldova. Salut acest lucru și uh, felicit Moldova pentru acest adevărat succes. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Zambavski. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, подкрепих... Mulțumesc foarte mult, uh, stimați colegi. Am susținut eforturile pentru ca Moldova să intre în, uh, să poată semna acest acord, pentru că mi se pare absolut vital, mi se pare esențial să ajutăm această țară, pentru că acum vom avea mai multe avantaje. Comisia Regii a considerat că nu există niciun efect negativ asupra statelor membre și susțin de aceea această responsabilitate politică care a fost uh, asumată. Vedem că este vorba de importuri foarte minime, minime de, agricole, de produse agricole care nu ar avea un impact pe piața europeană și în același timp uh, ajutându-i pe producătorii din Moldova uh, va fi un fapt, va fi foarte important să, pentru ca să poată să nu mai sufere din cauza embargoului rus. Iar veniturile nu vor fi foarte mari. Această susținere însă va reprezenta și un uh, apel că nu-i lăsăm baltă pe prietenii noștri într-un moment important. De asemenea, este un gest important față de minoritățile bulgare din Moldova și deci reprezentanții bulgari din Parlamentul European vor putea arăta că nu i-au uitat și că considerăm că această țară e apropiată de Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pospisil. Micro, micro, please. Cu microfonul, vă rog. Da, scuzați mă domnule președinte mulțumesc și eu sunt pentru aceste schimbări uh, în ceea ce privește preferințele acordate Republicii Moldova și sunt mulțumit că am ajuns la acest rezultat pentru că aceasta transmite un mesaj clar că Moldova nu este singură în pe lângă Federația Rusă. Moldova dorește să fie un adevărat partener al Uniunii Europene și de aceea Uniunea face foarte bine răspunzând prin deschiderea pieței sale pentru produsele agricole. În felul acesta ajută Moldova pentru a supraviețui din punct de vedere economic și pentru a avea o adevărată politică independentă în ceea ce privește politica externă față de Federația Rusă. Și nu e vorba aici doar de un avantaj economic sau comercial, reprezintă și un mesaj politic important din partea noastră, pentru că noi susținem o țară care dorește să aibă o politică externă independentă și liberă. Iată de ce salut acest pas înainte și pe viitor sper ca Moldova să fie un partener puternic al UE. You have the floor also in Gaelic. Domnule Kelly, aveți cuvântul în gaelică, vă rog. Pascal Gorish, uh, Mulțumesc. Voi vorbi irlandeză. Am luat parte la această discuție ieri și a, am avut parte de o discuție pozitivă. Este binevenită această decizie. Am votat pentru. Au existat totuși 551 de voturi pentru, o majoritate covârșitoare și cred că astfel putem să redăm speranța poporului moldovean, mai ales micilor agricultori care se bazează pe uh, exporturile de fructe, de și acum nu le mai pot exporta înspre Rusia din cauza politicilor lui Putin, deci trebuie să găsească noi piețe. Deci vom prelua noi această răspundere. După cum am spus ieri, un prieten, prietenul la nevoie se cunoaște. Și doresc să arăt că putem să ne ajutăm vecinii atunci când au nevoie. Mulțumesc! și mai ales că ne apropiem de Crăciun. Cred că e un gest frumos. Mulțumesc. Domnul Depre. Raportul Depre, domnul Iar. Micro, please. Cu microfonul, vă rog. Mulțumesc. Am făcut o cerere și vreau să vă spun că am confirmare aici pe, pe, pe raportul acesta și pe altele. Non ha la lista che ho, però se vuole... Nu sunteți aici pe listă, să știți. Nu sunteți pe lista mea, dar vă dau cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ca toți din acest Parlament sunt pentru măsurile care îmbunătățesc suveranitatea Moldovei și orientarea vestică a poporului din această țară, însă există și o altă chestiune pe lângă cea politică. Acum extindem, de fapt, piața internă, piața comună, către o țară subdezvoltată dincolo de Nistru și sper că acest lucru să ajute oamenii să înțeleagă diferența dintre membru în Uniunea Europeană și comerț liber cu Uniunea Europeană, pentru că cele două lucruri sunt foarte des uh, confundate. În țara mea, de exemplu, nu poți avea acces la piețele europene dacă nu ești uh, parte din politici, din structurile politice de la Bruxelles așa cum se întâmplă pentru fiecare țară. În Europa, Macedonia, de exemplu, insulele asociate Norvegia, Liechtenstein și toate celelalte părți ale pieței comune europene, fără ca să fie parte din Uniunea Europeană. Dar ideea că Marea Britanie să fie singura țară care să nu aibă, eventual, dacă iasă din, uh, această, din Uniunea Europeană, să nu mai aibă relații comerciale cu Uniunea Europeană, nu este corectă. Acum are cuvântul domnul Iar la raportul de preț. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu vroiam să folosesc această explicație de vot pentru ca să mai laud odată Comisia pentru Bugete și să spun că pentru corecturile din bugetul 2014 am reușit să creăm o premiză pentru ca și uh, bugetul pentru 2015 să poate să fie adoptat. Aceasta este o procedură care este absolut necesară, pe de altă parte este de multe ori foarte jenantă pentru că Uniunea Europeană are o finanțare destul de solidă pentru că ne finanțăm mai ales pentru, uh, prin contribuțiile membrilor, dar și printr-o participare foarte mică la TVA și prin sancțiuni și aceste corecturi ar fi nevoie necesare. Ceea ce mă deranjează este din nou același lucru și anume nu corecturile care sunt necesare, ci faptul că în continuare statele membre uită să își plătească contribuțiile lor de membri la timp și întotdeauna avem de aceea foarte multe probleme și nu avem uh, cum să plătim anumite proiecte. Mulțumesc! Onorevole. Mulțumesc, are cuvântul acum tot domnul Iar pentru proiectul 3 rectificativ uh, de buget. Noastră v-ați înscris de două ori la cuvânt, nu pentru două rapoarte, dar mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pot să continui exact cu ceea ce spuneam înainte și anume vreau să vă rog, pentru că prin bugetul 2015 și prin bugetul uh, care a fost aprobată, am creat premizele pentru ca toți, adică Comisia și Parlamentul și statele membre, să se concentreze pe aceste facturi neplătite, așa numitul backlog, care s-a adăugat acum și s-a adunat, nu pentru că Parlamentul European cheltuiește prea mult, necontrolat, din contră, acestea se adună pentru că statele membre nu plătesc la timp, au întârzieri foarte mari în plata contribuțiilor de membri și aș vrea să încercăm să remediem această situație, să ne punem de acord pe o procedură prin care contribuțiile care au fost stabilite să fie plătite la timp. Din aceasta face parte și ca toate restanțele să fie și ele plătite la timp acum. Mulțumesc, domnul Maletici. Doamna Maletici are cuvântul acum. Zahvaljujem da, predsjedavajući razina neplaćenih računa u europskoj Mulțumesc, domnule președinte. Facturile restante sunt într-o creștere continuă din 2010 încoace și am ajuns la 28 de miliarde de euro. Și nivelul de datorii în statele membre este foarte ridicat. Bugetul nu își poate permite să se afle într-o astfel de situație. Întârzierile de plată fac să pierdem credibilitatea Uniunii Europene și tocmai de aceea am votat pentru bugetul acesta, unde s-a prevăzut o creștere de 4 miliarde, dintre care 2,4 miliarde pentru fondul de dezvoltare, care este foarte important pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Proiectul de bilanț rectificativ numărul 4. Proiectul de buget rectificativ numărul 4 are cuvântul doamna Pagarzartundu Ruiz. Președinte, Bine, hablaré de... Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi despre zona Mediteranei de atâtea ori de câte ori va fi nevoia pentru a ajunge la o situație mulțumitoare. Situația din regiunea Mediteranei este importantă. 3224 de persoane au murit în, acea, în Marea Mediterană încercând să ajungă pe teritoriul european. Organizația Internațională pentru Migrație a arătat acest lucru într-un raport recent și aceasta ne arată cât de complex este acest fenomen migratoriu în statele membre și trebuie să găsim o soluție, să analizăm cauzele, efectele cu o atitudine prudentă și înțeleaptă. Trebuie să promovăm imigrația legală, să ajutăm dezvoltarea în țările de origine și o politică care să evite criza umanitară în urma conflictelor, a statelor falimentare, a sărăciei și așa mai departe. Bineînțeles, trebuie să susținem o gestiune a imigrației în Uniunea Europeană și la frontiere care să se facă respectând drepturile omului și demnitatea celor care emigrează. Trebuie să gândim la nivel global, dar să acționăm la nivel local și trebuie să ne apropiem de realitatea locală a imigrației în zonele de frontiere ale UE. Cred că este esențial să avem o abordare integrală față de imigrație. Mulțumesc! Iar. Mulțumesc și acum domnul Iar. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că avem uh, proiectul de buget rectificativ pentru 2014 și că l-am hotărât pe cel din 2015 și că nu am ajuns în situația gravă de probleme de lichidități, așa cum am uh, crezut. Aceasta se datorează să bunei negocieri de către Parlamentul nostru, care, printr-o găsire bună de compromis, a reușit să găsească și o cale pentru ca Uniunea Europeană să devină în continuare eligibilă de plată, pentru că ar fi fost foarte ridicol dacă am fi putut să vorbim întotdeauna de investiții și de programe de investiții și în același timp să, de fapt, să nici nu avem um, destule lichidități pentru ca să finanțăm măcar nici măcar facturile care sunt uh, actuale. Aceasta ar fi un exemplu, însă, pentru cât de frumos ar putea fi viața dacă statele membre și-ar plăti contribuțiile la timp. Am avut uh, mai mult puține uh, contribuții din cauza scăderii PIB-urilor, am avut mai puține venituri din cauza uh, veniturilor fiscale și am avut însă mai multe uh, încasări de la sancțiunile fiscale, ceea ce duce la un plus în total și ar fi foarte frumos dacă în continuare statele membre și-ar plăti totuși la timp facturile. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la proiectul de buget rectificativ numărul 5 și are cuvântul domnul Solte Sigur. Nu este. Atunci are cuvântul domnul Beghin, doamna Beghin Tiziana. Nu este. Atunci doamna Alessandra Moretti. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda acordului pe buget 2005, nu putem să considerăm că este satisfăcătoare uh, această hotărâre, deși Parlamentul a hotărât să-l voteze uh, din cauza că trebuie să-și asume această responsabilitate. În ciuda, datorită eforturilor doamnei Gardia Zabal, raportoare socialistă, și datorită premierului Renzi din președinția italiană, noi ținem cont că nu, este, nu s-au alocat destule fonduri, pentru că Consiliul, încă o dată, a reușit uh, să cedeze față de egoismele naționale, mai ales cele din partea Germaniei, Franței și Marii Britanii, care au demonstrat o voință puternică de a încheia acest acord. Parlamentul a reușit să plaseze un tampon oarecum în criza aceasta a plăților și a vrut să susțină programe mai semnificative, mai importante, cum ar fi, de exemplu, programul Erasmus și programul Orizont 2020. În continuare rămâne prioritară următoare chestiune și anume să se facă o reformă inteligentă și sistemică a, pro- a procedurii de reforma bugetului, care în continuare este, din păcate, plină de limite și de contradicții. Mulțumesc, doamna Maletici. Zahvaljujem. Podržala sam ovu izmjenu proračuna za 2014 godinu. Mulțumesc. Am votat pentru acest proiect de buget rectificativ pentru anul 2014. 2014, în care 46 de miliarde de euro au fost mobilizați pentru aj în ajutorarea Croației, Sloveniei și Austriei din cauza catastrofelor naturale din aceste țări. Oricum, costul pagubelor a fost și mai mare. În Croația, uh, aceste Uh, catastrofe naturale au dus la pagube de uh, peste 80 de miliarde de euro și la strămutarea mai multor sute de persoane. Fondurile mobilizate, din păcate, nu vor putea acoperi toate pagubele din Croația. Pentru aceasta trebuie să mobilizăm alte fonduri pentru a ajuta victimele. Domnul Plenković, mulțumesc, domnule vicepreședinte. O serie de dezastre naturale au lovit Slovenia, Croația și Grecia și au provocat multe daune la nivelul infrastructurii. Indiferent că era vorba de proprietăți publice sau private. Fondul de solidaritate a reușit să atenueze problemele pentru țările afectate. Iată de ce este important ca acest buget rectificativ să ajute pentru rezolvarea problemelor. În Croația e clar că acest lucru va fi de ajutor și cele 8,6 milioane fondurile care au fost alocate vor ajuta regiunile cele mai afectate din Croația. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Primul impuls este să căutăm bani, dar uh, banii vin de undeva. De fiecare dată când avem de-a face cu o asemenea catastrofă, care cheltuim banii altcuiva. Nu ai noștri. Deși noi tragem foloasele. Dacă toți sunteți așa de afectați atunci când se întâmplă asemenea tragedii, băgați bani în buzunarul dumneavoastră și nu în buzunarul contribuabililor. Retoric vorbind, una dintre catastrofele despre care vorbim este inundațiile din Slovenia de Est și alte părți ale Balcanilor în mai. Acum câteva săptămâni m-am bucurat să pot uh, conduce o delegație a conservatorilor și am ajutat la uh, recuperarea pagubelor cauzate de aceste uh, inundații cu ajutorul unui coleg din Croația care este cunoscut pentru lupta, lupta sa împotriva corupției. Este mult mai bine să faci lucrurile cu mâinile tale și nu să pasezi responsabilitatea altcuiva. Mulțumesc! Non posso concedere cartolini nu pot să accept cartonașe albastre pentru că nu este vorba de o dezbatere, ci doar de declarații de vot este vorba. Trecem la raportul de pre cu privire la proiectul de buget rectificativ numărul 7. Are cuvântul domnul Nico. Mulțumesc, domnule președinte. În urma inundațiilor din Bulgaria în 2014, un număr de mare de orașe și de sate au fost devastate, au fost zeci de morți. În multe sate, infrastructurile de telecomunicații au fost distruse și zeci de mii de persoane trebuie să-și reconstruiască casa. Suntem reprezentanții cetățenilor europeni și trebuie să facem tot posibilul pentru a reveni la o viață normală pentru multe persoane. De iată de ce eu am contactat mai multe autorități locale pentru ca să vedem ce se întâmplă cu reconstituirea acestor sate. Din 13 municipalități, din 13 regiuni pe care le-am vizitat, am încercat să fac legătura cu autoritățile naționale și fondurile care au fost mobilizate prin Fondul de Solidaritate ne vor permite să reconstruim infrastructurile publice în regiunile afectate, în care trăiesc peste 3 milioane 300 de mii de cetățeni bulgari. Vă mulțumesc, mulțumesc domnul Zambaschi. Dragi colegi, eu am susținut raportul pentru bugetul rectificativ pentru mobilizarea Fondului de Solidaritate. Însă, cred că susținerea economică acordată Bulgariei nu este atât de mare. Este corect ca statele membre unde daunele uh, sunt de 313 miliarde, ajutoarele să fie doar de 6 milioane, nu este corect. Ar trebui ca ajutoarele să fie mai utile și statele cele mai afectate ale Uniunii Europene să primească uh, de șase ori mai puțin decât uh, țările vecine care nici măcar nu sunt membre ale Uniunii Europene și care vor avea 60 de milioane în calitate de compensație. Am adresat deja o întrebare Comisiei Europene pe 6 noiembrie și cred că acest mecanism discriminează în mod clar țările cele mai afectate și țările cele mai sărace, respectiv Bulgaria. Dumneavoastră considerați că uh, cu această sumă de 10,6 milioane puteți uh, repara daunele de peste 10 miliarde și vorbesc aici de ce se întâmplă în nord-estul Bulgariei, una din regiunile cele mai sărace din Uniunea Europeană. Este una din țările cele mai sărace și acum trebuie să se descurce singură. Asta nu este dovadă de solidaritate. Mulțumesc. Proračuna e jako važna za mobilizirea... Doamna Maletici. eura kako bi se pomoglo hrvatskoj bugarskoj i srbiji. Au fost mobilizate aceste fonduri pentru a ajuta aceste trei țări în urma inundațiilor care au avut loc anul acesta. Este o sumă importantă, dar tot important este să avem și atitudinea necesară pentru a preveni aceste catastrofe. Acestea sunt din ce în ce mai frecvente. Trebuie să vedem cum putem utiliza mai multe fonduri de la Banca de Investiții și din alte surse, cum putem să le folosim pentru a preveni aceste catastrofe. Domnul Plenkovici. Mulțumesc, domnule președinte. Acest buget rectificativ vorbește despre veniturile care sunt foarte importante, care permit să plătim fonduri din uh, Fondul de Solidaritate pentru Republica Croația, care a suferit uh, daune foarte mari în urma inundațiilor, care au distrus uh, sute de mii de case în mai 2014. Aceasta s-a întâmplat în 2014 în Croația, dar și la vecinii noștri în Bosnia-Herzegovina. Există probleme de mare urgență care a trebuit să le discutăm. A trebuit de asemenea, să facem o evaluare care s-a ridicat la 300 de milioane de euro. Croația va primi uh, din 900 de, 900 de milioane de euro pentru inundații și pentru uh, catastrofe naturale. În total, 16 milioane de euro vor ajunge în Croația și cred că aceste fonduri vor ajuta cu adevărat bugetul croat pentru ca să poată să ajute și aceste regiuni care au fost afectate de catastrofe. Vă mulțumesc, mulțumesc! Domnule președinte. godine bile razlog creiranja Fonda Solidarnosti. Domnul Picula, mulțumesc, domnule vicepreședinte. E vorba aici de dezastre care au dus tocmai la înființarea acestui fond de solidaritate, iar sumele care au fost uh, alocate sunt departe de a acoperi nevoile reale existente în țările afectate, însă aceasta corespunde principiului de solidaritate în UE. Trebuie să ne gândim însă la o mai mare prevenire pentru a lupta împotriva inundațiilor, pentru că sistemele existente sunt deja învechite. Conform directivei existente, până în 2020, Croația ar trebui să investească 45 de uh, miliarde în moneda proprie, ceea ce înseamnă cam jumătate din bugetul propriu. Aceasta nu acoperă daunele care reprezintă 300 de milioane și ne întrebăm care vor fi mijloacele de care dispunem pentru a o face. Sper că Uniunea Europeană să nu uite că Fondul de Solidaritate și alte fonduri pot ajuta țările care sunt în pericol. Am votat pentru, această, pentru acest raport, chiar dacă sunt de acord cu majoritatea din grupul meu în ceea ce privește proiectul de buget rectificativ pentru 2014 și bugetul pentru 2015. Se cere mai multă disciplină bugetară din partea țărilor care ar trebui să înceteze cu practica de a cheltui bani pe care nu-i au. Totuși, sunt deputat din Croația și cunosc foarte bine situația de acolo. Această țară a fost afectată grav de către inundațiile din această primăvară și mulți cetățeni croați și-au pierdut locuințele. Astăzi locuiesc în uh, condiții grele și ei consideră că dezbaterile noastre sunt la nivel abstract. Sper că vor fi alocate aceste fonduri și uh, vom ajuta la demnitatea lor. Proiectul general Trecem mai departe la exercițiul 2015 și are cuvântul domnul Soltes. Nu este în sală, atunci are cuvântul domnul Moody. Thank you, President. Doamna, îmi cer scuze, mulțumesc, domnule președinte. În octombrie, colegii mei de laburiști și cu mine am votat pentru ca Uniunea Europeană să facă mai mult în domeniile în care este bună. De atunci am văzut un exemplu inspir, care ne inspiră, într-adevăr, când uh, a, uh, a când a aterizat o felină pe o cometă. E ca și cum ar ateriza o mașină de spălat în altă parte. Am văzut uh, progrese foarte mari uh, în diverse domenii în care însă s-au făcut foarte multe reduceri bugetare, reduceri care ar fi fost bune pentru comunități, pentru IMM-uri sau pentru centre de cercetare în regiunea din care vin eu. Din păcate însă nu am văzut nicio realocare a fondurilor din partea PAC uh, sau uh, niciun fel de reducere a acestor transhumanțe către Strasbourg lunare, care Strasbourg fiind un oraș frumos, totuși nu economisim bani deloc. Am vrea ca fondurile să fie folosite într-adevăr pe domenii care sunt, uh, au valoare adăugată pentru cetățeni și nu pentru lucruri care sunt irresponsabile și nu țin decât de, de fapt de prestigiul național. Eu aș vrea să văd un buget mai bun în 2015. 15. Mulțumesc, nu-l văd pe domnul Lunes, mi se pare că nu este nici doamna Gil, așa că are cuvântul domnul Moretti. Doamna Moretti, îmi cer scuze, mulțumesc, domnule președinte. În ciuda adoptării acestui buget, cred că ceea ce trebuie să facem noi este oricum în cantitate mai mare, adică trebuie să ne amintim de eforturile care au, pe care le-au făcut socialiștii și democrații, dar Consiliul a rămas în continuare obiectul unei uh, uh, dorințe a unor țări precum Germania, Franța și Anglia. Cu toate acestea am reușit totuși să obținem câte ceva în ceea ce privește acele angajamentele pe care trebuie să le menținem în viață, programe importante precum Erasmus și Orizontul 2020. În ciuda acestor fapte, în continuare, trebuie să păstrăm un angajament puternic pentru o reformă inteligentă și organică a întregii proceduri de adoptare a bugetului. Mulțumesc! Trecem la raportul cu privire la bugetul general al lui pentru exercițiul 2015 și are cuvântul doamna Ghinici chinicii. Caterina, mulțumesc, domnule președinte. Este clar că Europa trebuie să facă mai mult și totuși am votat pentru acest raport pentru că creșterea angajamentelor de plăți pentru anumite părți ale bugetului sunt, este făcută pentru ca să se um, disponibilizeze fonduri pentru anumite priorități cum ar fi, de exemplu, Europa 2020, care are ca scop principal uh, creșterea și ocuparea. Fonduri, uh, proiecte pe cum uh, Orizon 2020 sau Erasmus Plus și intervenirea pentru competitivitatea IMM-urilor sunt măsuri importante care înseamnă că investim în viitorul Uniunii și a cetățenilor și în același timp combatem mai bine șomajul și sperăm ca în continuare rata șomajului care este foarte ridicată, așa cum vedem mai ales în legătură cu șomajul tinerilor, se va, va scădea. Trebuie ca Parlamentul să se angajeze și în legătură cu bugetul rectificativ 2014 pentru ca să se garanteze o continuitate în acțiunile Uniunii și pentru a face față exigențelor care revin, de exemplu, din uh, inundațiile care au avut loc în Sardinia și pentru care au fost uh, stabilite alocate 16 milioane de euro. Are cuvântul acum domnul Zoltan Balciu. Elnök úr, köszönöm a szót. A Jobbik Magyarországi Mozgalom... Mulțumesc, domnule președinte. Din partea parlamentarilor Iobic, aici la Parlamentul European, nu puteam decât să votăm împotriva acestui buget pe 2015. Acest buget, practic, reia aceeași filozofie și principii neoliberale care uh, au fost aplicate și în trecut. Majoritatea a respins toate amendamentele pe care noi le-am prezentat pentru a schimba această atitudine. Iar în mandatul de șapte ani este foarte important și există o scădere de 4,5% pentru acest buget pe șapte ani și, de asemenea, o scădere în ceea ce privește fondurile de coeziune, ceea ce înseamnă că țările de la periferie și țările centrale vor fi afectate de un decalaj și mai mare la nivelul regiunilor. Uniunea Europeană nu vorbește foarte mult despre o economie unită europeană, dar cifrele spun altceva. Mulțumesc, doamna Maletici. Acordul pentru bugetul pentru 2015 a fost dat în timpul procesului de conciliere bugetară. Eu am susținut acest buget pentru că este important ca de la începutul 2015 să ne putem asigura plățile, dar Bugetul pentru 2015 nu rezolvă toate problemele. Vom aștepta până, ca institu instituțiile își vor lua, până ce un, instituțiile își vor lua un angajament mai ferm pentru a rezolva aceste probleme arzătoare. 142 de miliarde de euro sunt prevăzute în momentul de față, dar aceasta este o scădere importantă față de ceea ce propuzese Parlamentul, adică 146 de miliarde. Însă, din 2010 încoace există foarte multe facturi neplătite și trebuie să vedem cum putem rezolva problema. Domnul Corbett, mulțumesc. În fiecare an, statele membre par să acorde mai multă atenție exclusivă chiar nivelului de cheltuială în, din bugetul Uniunii Europene și să ignore conținutul eu cred totuși că există o legătură foarte clară între cele două și ar trebui să facem mai multe pentru ca să avem mai mult conținut. Și dacă putem folosi bugetul european pentru acele puncte din, de, care se cheltuiește, prin care, de fapt, dacă cheltuiești la nivel european, faci economii la nivel național printr-o evitare a paralelismelor, atunci am avea mult mai mult consens cu privire la utilitatea bugetului european. În acest sens, eu consider că partea de cercetare și de dezvoltare din buget, care este un caz evident al punerii în comun a resurselor pentru a avea un rezultat mai bun, ar avea până, care aduce la un rezultat mult mai bun, așa cum se știe, ar fi un lucru foarte pozitiv și nu numai parte din dezbatele naționale ar trebui să fie. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul doamna Marian Harkin. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru bugetul pe 2015 și ca mulți alți colegi de la Parlament, bineînțeles că mi-aș fi dorit un buget mai mare, dar trebuie să ținem cont că e vorba de banii contribuabililor. Am votat împotriva amendamentului 4 care dorește să dubleze sumele actuale, aceasta prin creșterea contribuțiilor de la statele membre care au PIB-ul cel mai ridicat. Însă Irlanda, care are o povară a datorilor foarte mare, este pe numărul 6 în această listă și nu ne putem permite să creștem contribuțiile la bugetul european. Așa că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce cerem statelor membre. Am votat și împotriva amendamentului 5, pentru că deși trebuie să facem mai mult pentru a susține statele membre, facem deja prin fondurile de coeziune, fondurile sociale și Orizont 2020. Asta putem face prin buget, bineînțeles, doar dacă nu am scădea Uh, fondurile la unele din aceste instrumente. Așa cum au spus deja mai mulți colegi, trebuie să vedem cât de bine și cât de eficient cheltuim banii pe care îi avem și să nu cerem de fiecare dată mai mult din partea cetățenilor și deseori și în majoritatea cazurilor ei nu și-o pot permite. Mulțumesc! Trecem mai departe la propunerea de rezoluție cu privire la strategia de siguranță internă a Uniunii și are cuvântul domnul Ferrara. Da. Îmi cer scuze. Europa are datoria de a face toate eforturile posibile pentru a-și asigura, asigura cetățenilor cel mai multă siguranță existentă. Această garanție trece, bineînțeles, prin provocările cu care trebuie să ne confruntăm la adresa siguranței în fiecare zi. Apreciem angajamentul Uniunii Europene față de aceste provocări, totuși trebuie să denunțăm uh, un fenomen care, din păcate, există din ce în ce mai mult și este din ce în ce mai evident pe tot continentul. Mă refer aici la răspândirea corupției, la activitatea organizațiilor criminale infracționale, iar uh, multe țări care considerau să fie imune sunt acum ținta reciclării de um, bani. Trebuie să facem tot posibilul pentru a lupta împotriva mafiei și să avem o, o conștiință colectivă și o abordare holistică față de aceste teme. Trebuie ca după ce s-a făcut retorică la comisie să ajungă să vină și fapte. Trebuie de aceea să se unească toată lumea și să, con- să se confiște, de exemplu, toate bunurile care sunt ieșite din infracțiune și de toate uh, acțiunile de tip uh, mafiot. Pentru aceasta trebuie să folosim whistleblowerii pentru ca să încercăm să combatem corupția. Mulțumesc! Nu-l văd pe colegul nostru Gil și are cuvântul doamna Chinici. Eh, eh, Avem microfon, da. Mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție Repetă din nou că siguranța și justiția sunt obiective pe care trebuie să le urmărim în continuare, iar strategia noastră trebuie să respecte drepturile fundamentale și principiile care nu sunt garantate. Trebuie să fie o strategie eficientă și în același timp trebuie să fie o strategie care să fie supusă și unor protecții juridice. În același timp trebuie să fie o strategie eficientă. Acesta este cel mai important scop și de aceea comunicarea Comisiei cu privire la noua strategie de siguranță internă a Uniunii Europene face, uh, este legată de rezoluția pe care am adoptat-o noi și arată care sunt prioritățile absolute. În primul rând, combaterea uh, traficului de ființe umane, criminalității organizate, reciclarea de bani și corupția. Acestea toate trebuie să fie combătute, combătute uh, și incluse într-un cadru penal folosind în același timp și instrumente, cum ar fi, de exemplu, echipe de investigare comună și îmbunătățind și circularea uh, informațiilor pertinente față de garanțiile care trebuie să fie alocate, garantate de către uh, directiva cu privire la garantarea siguranței datelor și de aceea am votat pentru această rezoluție. Mulțumesc! Non vedo in aula onorevole Dodds e possiamo passare alla risoluzione. Mulțumim, doamnei Dodds și putem trece eh, mai departe uh, la explicațiile vă pe marginea uh, rezoluției privind uh, recunoașterea statalității Palestinei. Vero Domnule președinte, ziua aceasta este o zi foarte importantă pentru Parlamentul European și nu putem decât să ne dorim ca acest, această zi, de adevăr să intre în istorie ca, o zi de, ca un moment de cotitură pentru rezistența uh, palestiniană și palestinian. Sperăm ca această zi să aducă și mai multă justiție și echitate între cele două popoare. Multe popoare și națiuni au recunoscut deja statul palestinian și vreau să solicit tuturor colegilor și colegilor să-și facă ei înșiși o imagine proprie eh, la fața locului despre situația de acolo. Uh, să se vadă care sunt distrugerile uh, care au avut loc în Israel. Uh, UE trebuie să aibă un rol de mediator, dar un alt rol decât Statele Unite. Oricum, trebuie să facem pași mai departe pe această cale a concilierii. Și acest moment este foarte important pentru Parlament, pentru că Uniunea Europeană, într-adevăr, trebuie să adopte poziție foarte clară în vederea păcii între cele două popoare. Mulțumesc! neanche l'onorevole Vallina, l'onorevole Anderson. Doamna Anderson. Nu c'è neanche l'onorevole Nici doamna Anderson nu este? Întreabă președintele. Ba este, intervine fără microfon. Mulțumesc, că am votat pentru această rezoluție ca și un pas înainte în direcția potrivită. Recunoașterea statalității palestine, este ceva important pentru poporul palestinian și e o, o obligație internațională așteptată de multă vreme și un pas înainte. Statele membre precum Irlanda au recunoscut în mod formal Palestina și ne dorim să respectăm uh, frontierele din 1967. Palest- recunoașterea Palestinei este stabilită în rezoluția Națiunilor Unite și Poporul palestinian are dreptul la autodeterminare și acest drept a fost înscris în uh, rezoluții internaționale timp de 60 și ceva de ani. Noi lansăm un apel către toate partidele pentru a se către toate părțile implicate pentru a nu lua măsuri care să pună sub semnul întrebării această recunoaștere atacurile împotriva acestor site-uri sfinte trebuie să înceteze, precum și atacurile împotriva poporului palestinian. Acestea trebuie să înceteze imediat. Mulțumesc. Onorevole Carti. Mulțumesc. Care acum cuvântul doamna Carti. I supported a Am susținut împreună cu colegii mei rezoluția cu privire la recunoașterea statalității Palestinei și cred că este un pas, un prim pas binevenit uh, pe care l-a făcut acest Parlament, dar Parlamentul European cât și statele membre trebuie să facă mai mult pentru susținerea poporului palestinian și pentru a ne asigura că uh, statalitatea uh, Palestinei nu este doar recunoscută, ci că Palestina devine cândva un stat uh, funcțional. Doar în această vară au Israelul a atacat într-o manieră totul inacceptabilă poporul palestinian în acțiuni de un dramatism deosebit. Trebuie să ne asigurăm că, acest, că aceste atacuri nu se vor întâmpla din nou. Noi, ca o comunitate de națiuni, trebuie să uh, trebuie să luăm atitudine față de Israel pe care desconsideră dreptul internațional și cred că astăzi am făcut un prim pas foarte important, chiar dacă este un spas mărunt și mai sunt mulți alți pași pe care trebuie să-i luăm. Mulțumesc. Domnule Sebastian. Are cuvântul uh, domnul Sebastian. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta nu este rezoluția noastră, nu este o rezoluție perfectă și nouă ne lipsește, spre exemplu, o condamnare clară a încălcărilor uh, dreptului internațional din partea Israelului. Cu toate acestea am votat pentru. Am votat pentru cu anumite iluzii, destul de multe iluzii, pentru că aceasta a generat un oarecare consens și pentru prima dată recunoaștem voința Parlamentului European, a Uniunii Europene, de a susține construirea unui adevărat stat palestinian. Recunoaștem de asemenea necesitatea și dreptul poporului palestinian care de secole trăiește pe acest teritoriu să aibă parte de un stat modern care să fie recunoscut la nivel internațional tocmai pentru a putea asigura statul, uh, serviciile de stat uh, și tot ceea ce implică acest lucru. Mai mult decât atât, Europa este implicată astfel la nivel internațional în acest proces de pace, pentru că multă vreme nu am fost ascultați în acest sens. Mulțumesc. La parola Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Sorbădrova. Mm, se omlouvám, ale pane președinte aș dori să explic de ce nu am putut să susțin rezoluția în ce privește recunoașterea statului palestinian. Recunoașterea statului palestinian ar fi de dorit doar ca rezultat al unui acord între cele două părți, adică un acord comun al Israelului și Palestinei, rezultat al unui proces de pace. Rezoluția care a fost votată nu este foarte limpede și poate fi interpretată în multe feluri ceea ce prezintă un risc, în special într-o vreme în care, în Israel, cum știți, e o perioadă de precampanie electorală. Iată motivele pentru care eu nu am putut să susțin această rezoluție. Mulțumesc! Baronul Becerra. Are acum cuvântul doamna Becerra Bastrezia, nu este în sală, atunci domnul Scripec. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Noi am votat pentru recunoașterea statalității Palestinei, deși suntem de părere că o soluție cu două state s-ar putea să fie una dintre soluții. Însă a trebuit să votez împotrivă din cauza următoarelor motive. Mai întâi, dacă am fi susținut această rezoluție, ar fi însemnat o încălcare a celui de-al doilea acord de la Oslo, articolul 5.7, care sublinează faptul că ambele părți trebuie să să continue negocierile și rezultatul va depinde de aceste negocieri. Deci, noi putem pune sub semnul întrebării aceast, uh, această prevedere. Mai mult decât atât, o recunoaștere a statului palestinian ar însemna că, de fapt, recunoaștem și guvernul de acolo și, deci, recunoaștem Hamas, ceea ce nu putem face deocamdată, deși e destul de surprinzător să spunem că cu Hamasul a fost scos de pe lista organizațiilor teroriste din motive neînțelese, deși a figurat pe această listă timp de 30 de ani. Deși recunosc dreptul palestinienilor să aibă un stat, recunoașterea aceasta astăzi pune sub semnul întrebării negocierile de pace și declarația lansează, uh, evocă ideea unei recunoașteri în principiu, dar ambele părți implicate, prin această rezoluție, de fapt, vor face un pas înapoi. Are acum cuvântul domnul Soltes. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană, în cursul istoriei sale, întotdeauna și-a exprimat susținere pentru o soluție pașnică în conflictul israeliano-palestinian și a încercat de fiecare dată să contribuie la găsirea unei soluții optime care să facă să înceteze actele de violență. Acest lucru se întâmplă de mai multe decenii acum. Parlamentul European încă din 2012 a adoptat o rezoluție în care a afirmat că ă, doar prin dialogul pașnic se poate facilita o conciliere pe termen lung în acest conflict. Astăzi auzim și am auzit și despre motivele care sunt folosite ca și contraargumente față de recunoașterea statalității Palestinei. Dar dacă recunoașterea păcii, Palestinei ar fi fost un obstacol în calea păcii, atunci, atunci această, acest lucru s-ar fi cunoscut mult mai devreme. În secolul 21, doar prin dialog pașnic se poate soluționa un astfel de conflict. Mulțumesc. Doamna Harkin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, foarte mulțumită că, printr-o majoritate covârșitoare, Parlamentul European a votat astăzi pentru a recunoaște statul Palestina. Și mă bucur că în rezoluția de astăzi există și o uh, referință la votul din Parlamentul Irlandez. Avem, în sfârșit, un punct de vedere comun care respectă sensibilitățile implicate în această temă liderii PP, socialiștilor, ALDE, CR, Vers, toți au căzut de acord. Sigur, mai sunt uh, probleme de detaliu, dar e un pas mare că toți au căzut de acord. Votul e simbolic, dar, de asemenea, arată angajamentul Parlamentului European pentru o soluție uh, pașnică și reluarea uh, frontierelor 1976. Colorile israelieni trebuie să se oprească. Palestina are nevoie de frontiere și de un stat adevărat și sper că rezoluția de astăzi va juca un rol oricât de mic în stabilirea păcii în regiune. Domnul Aucăr nu este în sală și atunci are cuvântul domnul Picula. Cu microfon, vă rugăm. cu rezoluția Europskog parlamenta Rezoluția comună a Parlamentului European referitor la recunoașterea statalității Palestinei o consideră a fi un început al unui proces istoric. Această rezoluție reprezintă un compromis binevenit între diferitele grupuri politice care împărtășesc aceeași idee, dar au idei diferite în ceea ce privește rezolvarea conflictului. Conflictul din acea parte a lumii a fost îngrozitor, mai ales anul acesta. Mie mi se pare că rezoluția reprezintă o cale bună pentru a găsi o soluție durabilă și lansez un apel către autoritățile din Israel. Vreau să vă amintesc că chiar reprezentanți oficiali din Israel au spus că Israelul nu trebuie să se epuizeze căutând un partener de discuție. Ideea este că trebuie să se accepte recunoașterea acestui stat palestinian și sper că această rezoluție va reprezenta un pas înainte pentru a putea continua negocieri de pace. Domnule președinte, sunt mândră că am vorbătat astăzi în favoarea raportului și a rezoluției. Este un pas înainte în recunoașterea statalității Palestinei și uh, rezoluția de astăzi este partea unei mișcări mai ample uh, europene pentru recunoașterea Palestinei. Irlanda și-a adăugat vocea la această mișcare prin uh, adoptarea unei moțiuni depuse de Sinn Féin cu privire la dreptul palestinienilor la autodeterminare și la statalitate proprie recentul război devastator din Gaza și coloniile ilegale din Cisjordania au un impact negativ cutremurător asupra negocierilor de pace. Tocmai de aceea este nevoie de eh, un mesaj important pe care îl transmite și această eh, rezoluție. Restatalitatea Palestina este un pas important în calea, eh, pe calea rezolvării acestui conflict. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Sani domnule președinte. Fără îndoială, Parlamentul a adoptat cu o majoritate covârșitoare această rezoluție, dar tocmai de aceea poate este bine să obțină cuvântul și aceia care s-au abținut de la vot. Abținerea mea a fost uh, pentru a semnala unele rezerve pe care le am față de conținutul uh, rezoluției, dar în special față de temporizarea acestei adoptări în calendarul negocierilor pentru pace. Eu cred că însă este foarte, foarte important ca Uniunea Europeană să uh, își asume un rol mult mai important uh, de uh, sprijin moral pentru uh, găsirea unei soluții pe calea rezolvării acestui conflict cu rezultatul unei soluții bistatale la capăt. În același eh, timp, eh, eh, un altul reprezentant, un altului reprezentant îi revine sarcina de a forma această poziție unitară care trebuie să fie o convergență a punctelor de vedere al Parlamentului, Consiliului și statelor membre. Trebuie să susținem Uh, uh, în principiu acest proces, dar recunoașterea individuală de către statele membre a statalității uh, palestiniene în momentul actual poate este totuși detrimentală negocierilor de pace. Trebuie să ținem cont de acest aspect. Mulțumesc. N'ayons pas... C'est bon là? Pot vorbi acum, spune doamna Deli. Stimați colegi, să nu Uh, calificăm drept rușinoasă uh, această rezoluție. De luni de zile, conservatorii și alții ar fi preferat ca Parlamentul European să rămână pe tușă și ca istoria să ne depășească. E bine, nu. Europa și-a găsit locul uh, just în favoarea păcii. Astăzi am spus-o negru pe alb. Sigur, rezoluția are lacune, pentru că nu condamnă colonizarea din partea Israelului, care însă este unul din obstacolele majore pentru pace. Sper ca și Consiliul de Securitate al ONU, care trebuie să se exprime curând uh, asupra stopării coloniilor până în 2017, să aibă la rândul sau curajul de a stopa acest fenomen. Trebuie să fim mândri astăzi, pentru că ne-am alăturat acelor uh, parlamente naționale din Uniunea Europeană, care, la rândul lor, au cerut recunoașterea statului palestinian în săptămânile din urmă. Astăzi, prietenii noștri palestinieni, prietenii noștri israelieni știu că cu acest prilej suntem alături de ei și ne dorim ca speranța care pleacă deci din Europa să îi ajute să formeze un stat palestinian la care au dreptul de mult timp. Domnul Ghilacum. Thank you. Mulțumesc UKIP este de părere că trebuie să existe o soluție cu două state și eu personal sunt de părere că recunoașterea Palestinei ar ușura acest lucru pentru comunitatea internațională pentru a găsi o astfel de soluție cu două state. Sunt încrezător că într-o bună zi uh, Palestina va fi recunoscută. Însă, ceea ce ni s-a cerut să votăm astăzi, de fapt, era un, lansel, un apel lansat către Comisie pentru a acționa și eu n-am încredere în Comisie. Uitați-vă doar la interferența Uniunii Europene, spre exemplu, în Ucraina, în Libia și în, fosta, în fostele republici ale Iugoslaviei. Uh, imperialismul acesta european este distrugător și nu pot, nici nu vreau și nici nu-l voi încuraja sau susține pe viitor. Recunoașterea unui stat reprezintă de asemenea un act de stat. Și atunci eu vin cu întrebarea următoare către comisie. Oare Comisia va recunoaște, spre exemplu, uh, teritoriile din Somalia? Însă vreau să amintesc că nu are Comisia astfel de competențe pentru a recunoaște existența unui stat. Și în acest sens nu a existat niciun fel de solicitare ca Uniunea Europeană să acționeze într-un fel sau altul și mai ales să recunoască o astfel de statalitate. Mulțumesc. La parola al... Mulțumesc. Și acum domnul Zedovski. Grazie, președinte, grazie per la... Pre... Eh, pronunțiațiune la... Mulțumesc, domnule președinte. Încă de la început uh, semnalasem că nu pot să susțin această rezoluție. De ce? Pentru că textul actual nu rezolvă nimic. Iar rezoluția de astăzi a Parlamentului European este defectuoasă. Am spus-o și mai devreme că prin această rezoluție se fac afirmații anti-israeliene și antisemitice. De aceea nu cred că această rezoluție contribuie la găsirea păcii pe teritoriul Israelului și a Palestinei. Mulțumesc, uh, domnul Demesmacher. Mijn uh, partij NVA heeft deze resolutie gesteund en voor ons staan twee zaken voorop. Partidul meu a susținut această rezoluție când uh, vorbim de statul palestinian, onderhandelingen mogelijk maakt en nu putem să, să uh, evaluăm situația ca una fiind uh, pur de alb și negru. Drumul democrației are tot felul de uh, nuanțe. Noi susținem de principiu recunoașterea statalității Palestinei în condițiile unei soluții bistatale la conflictul actual. Dar pentru asta, în primul rând, este nevoie de negocieri de pace între autoritatea palestiniană și Israel cu sprijinul și susținerea comunității internaționale. Trebuie să vedem cum evoluează aceste negocieri, cum evoluează situația, cum uh, se formează un guvern palestinian care să aibă competențe asupra întregului teritoriu palestinian care uh, se conturează după frontierele din 1967. Numai așa putem merge înainte. Doamna Petra gospodine predsjednie glasovala sam za ovu rezoluciju jer odraava moje. domnule preedinte eu am votat în favoarea acestei rezoluii pentru că reflectă atât părerea mea cât i părerea ppe. Deci, soluția bilaterală se obține prin negocieri de pace și pentru asta este nevoie de funcționarea Uh, statului de drept și respingerea, respingerea oricăror acte de ter- terorism și de fundamentalism, fie el și de ordin religios. Susținerea Hamas ei, bine, este un obstacol pe, în calea găsirii unei soluții bistatale. Și nu poți să folosești uh, propriul tău popor sau poporul altor, uh, altei națiuni ca scut împotriva unor uh, atacuri. Trebuie ca să existe o, să, o poziție deschisă din partea ambilor uh, parteneri la negocieri și uh, trebuie respectate condițiile uh, umanitare în conformitate cu uh, acordul de la Geneva de aceea solicit ambelor părți să reia negocierile pașnice, dialogul pașnic, ceea ce ar conferi Israelului securitate în propriul stat și palestinienilor formarea unui stat propriu. Doar așa se poate ajunge la o pace durabilă. Mulțumesc, domnul Zahradil. Europského parlamentu o Palestine este nepochybně chyba. Je to... Domnule președinte, votul de astăzi pe problema statalității Palestinei um, Eh, este defectuos. Pentru că, din nou, Parlamentul European s-a amestecat în niște chestiuni care nu privesc deloc. Parlamentul European nu are niciun fel de competențe, cum nu are nici Comisia Europeană competențe în legătură cu recunoașterea unui stat sau altuia. Este o chestiune cât se poate de sensibilă. Statele membre ale Uniunii Europene sunt foarte diferite între ele. Și acum Parlamentul încearcă să pună pe toată lumea într-o singură oală și să cuprindă toate statele într-o singură formulare. Tema asta este supraevaluată și supraexponată aici. În plus, mă tem că elementele radicale de partea palestiniană ar putea fi încurajate prin această rezoluție pentru că Hamas a fost scoasă temporar de pe lista organizațiilor teroriste. Și împreună cu această rezoluție, acest lucru uh, s-ar, putea fi, uh, s-ar putea evalua ca fi o, fiind o susținere a unor forțe care nu trebuie susținute. Deci organizații care uh, acceptă acte de violență nu trebuie susținute. Mulțumesc. Scrisă la parola Leonel Atkinson. Doamna Doț nu este în sală. Uh, dau doamne, cuvântul doamnei Atkinson. I support her Susțin o soluție cu două state, poziția partidului meu. Totuși, cum putem noi aici să votăm statalitatea unei țări, Palestina, atunci când am admis că nu avem jurisdicția să facem așa ceva? Haideți să nu mai aducem daune țării mele, pentru că extindeți daunele asupra unor state unde nu aveți dreptul să faceți așa ceva. Onorevole Seymour. Seymour acum. Nu îmi vă cere scuze pentru a mă repeta. Colegii mei, Farage și Carver, au solicitat un punct de procedură. De ce un e-mail din partea unei autorități a UE a declarat că nu are uh, puterea de a recunoaște statalitatea unei țări? Ori e tocmai ce s-a întâmplat astăzi. Uh, stânga nu știe ce face dreapta. UE uh, a scris un text care nu are substanță. E ceea ce cred. Mulțumesc. Onorevole James. Are cuvântul James. Mulțumesc foarte mult. Recunoașterea statalității Palestinei a fost un subiect foarte emotiv astăzi în plen. Intenția, ta da, poate fi laudabilă, însă procesul ca atare a fost unul deficient, de aceea eu m-am abținut nu pot să preiau această moțiune prin care Uniunea Europeană nu are, asupra care nu are, nu are niciun fel de competențe Uniunea Europeană, nu are niciun fel de autoritate. Și o astfel de interferență încă o dată s-ar putea să submineze și nu să sprijine tentativele care există pentru a pune capăt acestui conflict în această regiune. Și s-ar putea chiar să ducă la o întărire a tensiunilor. Deși se încearcă în retrospectiv o justificare a acestei măsuri, dar orice încercare de a justifica așa ceva este de neacceptat. Eu cred că uh, ducem cetățenii în eroare și uh, îi uh, înșelăm chiar și pe palestinieni care și-au plasat anumite speranțe. În acest sens, opțiunea mea a fost să mă abțin și o voi menține. Onorevole Coburn. Mulțumesc acum domnul Coburn Domnule președinte, am votat împotriva unui stat palestinian, pentru că recunoașterea acestui stat palestinian nu ține de competența acestui Parlament. Pe 3 octombrie, Comisia Europeană i-a uh, scris o scrisoare colegul meu de la UKIP în care a explicat foarte clar că UE nu poate recunoaște Somaliland și niciun alt stat și că acest lucru este un privilegiu exclusiv al statelor membre al UE. De aceea, așa numita recunoașterea Palestinei este ilegală. Și Comisia Europeană, iată, a recunoscut-o chiar în scris. Dumneavoastră, domnule președinte, ar fi trebuit să votați împotrivă, dar nu ați făcut așa. Recunoașterea Palestinei trebuie lăsată pe seama statelor membre și a Națiunilor Unite. Noi, în, noi nu am votat aici în numele statelor europene nu poți să soluționezi situația din. Uh, uh, nu a soluționat-o situația uh, nici crucificarea acum 2000 de ani. Nu știu cum o veți soluționa prin această rezoluție. Deci, nu trebuie să vă lansați în acte care, la care nu sunt, aveți niciun fel de competență. Mulțumesc. Rispondo per quanto riguarda le questioni di mia competenza. Io ho letto il testo. Mulțumesc, uh, dar să știți că uh, nu trebuie să vă referiți la competențele mele. Acest, uh, eu am citit textul rezoluției, spune președintele, și textul a fost foarte clar că, anume, nu este vorba de recunoașterea statului palestinian, ci este vorba de un sprijin exprimat în favoarea recunoașterii statalității Palestinei. Deci, v-am răspuns la această chestiune acum și vă rog frumos să nu vă mai legați de competențele mele. Continuăm așadar, spune domnul președinte, și urmează explicațiile de vot. Ba nu, ba nu, ba nu. Domnul Castaldo mai are cuvântul, vă rog. 67 ani de dolore. Mulțumesc, domnule președinte. După 67 de ani de suferință, unul dintre conflictele cele mai sângeroase, cele mai dureroase, e încă de actualitate în Orientul Mijlociu, iar această rezoluție departe de a fi o soluție definitivă la problemă, însă e totuși un pas înainte și mai ales un pas just. Mă bucur de majoritatea pe care am întrunit-o. Am putut în sfârșit spune că recunoașterea statului Palestina trebuie să se facă în mod armonios, fără um, probleme și sigur asta ține de statele membre. Doamna Mogherini va trebui să obțină acest consens printre statele membre, să fie un mediator vis-a-vis -vis de statele vizate. Însă e nevoie de un stat palestinian, e o condiție a securității pentru diferitele partide din regiune. E nevoie de a recunoaște o manieră de justiție socială, e o contribuție pe care noi o putem aduce. Banii nu sunt de ajuns Trebuie să facem tot ce putem așa încât să evităm ca extremiștii să nu pună mâna pe putere, fie în Palestina, fie în Israel. Încă sunt multe de făcut în anii care vin. Haideți să nu uităm aceste lucruri. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Trecem acum la propunerea de rezoluție. Începește industria siderurgică și are uh, cuvântul doamna Fiorența. E acceso? Perfect, grație. Funcționează? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, siderurgia este un subiect la care ținem foarte mult. Actualitatea italiană e de așa natură încât vă invit să vă gândiți la tot ceea ce se întâmplă în Tarini, în Piombo și așa mai departe. Noi cerusem să fie examinată această chestiune, mai ales după evenimentele de la Terni. Și a existat un dialog cu lucrătorii care au putut să vină și la Bruxelles și la Strasburg. Noi ceea ce ne dorim este să îmbunătățim rezoluția comună, însă la final nu am reușit să ne raliem aceste rezoluții pentru că, din păcate, se stabileau niște legături ciudate cu o ideologie la care noi nu putem să subscriem, cu planul domnului Juncker, cu problema legată de competitivitatea Europei, care de fapt nu e problema noastră. Siderurgia aceasta trebuie să fie păstrată ca și element strategic de protecție a Europei. Trebuie să luptăm împotriva oricărei forme de dumping economic sau social sau de mediu. Și trebuie să favorizăm, evident, asanarea metodelor de producție în anumite site-uri, cum ar fi, spre exemplu, Taranto, care duc la apariția unor boli foarte grave. Doamnă președinte, eu provin dintr-o comunitate în care mii de locuri de muncă sunt datorate în eh, sectoarelor industriale energofage, cum e siderurgia. În 2009 și 2010, comunitatea mea s-a luptat mult pentru salvarea siderurgie din regiune. Nu este vorba doar de un efort de salvare a infrastructurilor noastre industriale, ci avem nevoie să creăm eh, joburi noi, eh, durabile, eh, cu tehnologii moderne. Trebuie să putem produce în continuare oțel cu emisii de carbon reduse. De aceea salut crearea unor clustere industriale cu, uh, care sunt legate inclusiv de captarea uh, uh, carbonului și tocmai de aceea am susținut rezoluția pentru că transmite un semnal foarte clar Comisiei cât și antreprenoriatului pentru a implementa odată planul de acțiune pentru salvarea siderurgiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, vreau să vă spun că Eh, explicațiile de vot cu privire la situația din Mediterana eh, vor fi amânate pe eh, ziua de mâine. La 14.45 trebuie să întrerupem ședința pentru ca aceea care urmează după noi la ora 15 să-și poată pregăti intervenția. Și acum dat cuvântul doamnei Giufrida. în Europa rivest. Mulțumesc. În Europa, siderurgia are un rol fundamental. E de importanță vitală pentru multe state membre și, ca atare, e normal să fie o prioritate pentru politica noastră industrială. Amploarea siderurgiei, numărul de locuri de muncă aflat în joc, explică aceste lucruri. Vorbim de zeci de mii de locuri de muncă directe. Deci e normal să Vorbim de producție, export, import, competitivitate, însă mai mult decât atât trebuie să vorbim de protecție socială, de responsabilitate socială. Este imperativ să punem capăt acestor practici de delocalizare. Mai mult decât atât, trebuie să putem garanta o politică socială. Mulțumesc, spune președintele. Când am fost comisar pentru industrie, ceea ce am făcut a fost un plan pentru oțel împreună cu sindicatele. Doamna Capel, acum. Domnule președinte, în ultimii ani, eh, siderurgia europeană a pierdut peste 40.000 de locuri și vor urma și alte câteva mii dacă uh, Eh, eh, dăm crezare eh, președintelui Uniunii Siderurgice Mondiale. Președintele Uniunii Siderurgice Mondiale este și președintele executiv al celei mai mari uzine siderurgice din Austria, care și-a închis porțile pentru a-și relocaliza industria în Statele Unite. Motivul au fost cerințele de mediu și povara administrativă prea mari în ce privește Uniunea Europeană, ea a fost critizată de către această întreprindere din cauza uh, uh obligațiilor de, și limitărilor de emisii care încă începând din 2020 vor însemna investiții obligatorii în certificate de emisie de 230 de milioane de euro anual. Acest lucru duce la dezindustrializarea stat, uh, statelor europene pe când USUA uh, investește masiv în reindustrializare, în extinderea industriei, în uh, atragerea unor firme chiar din Europa. Tocmai de aceea susțin uh, inițiativa aceasta care s-a materializat prin rezoluția care a fost transmisă ca semnal foarte clar către Comisie. Onorevole Arnatu. Are cuvântul doamna Arnautu. Domnule președinte, dragi colegi, încă o dată am uh, avut intenții foarte bune din partea tehnocrației de la Bruxelles. Industria siderurgică, care este mai ales în Franța, este una sinistrată și uzinele se închid rând pe rând și întreprinderile care încă mai rezistă sunt cumpărate de anumite conglomerate din India sau din China. În Franța, producția a scăzut de aproape 40% în 30 de ani, în timp ce eh, cererea a crescut proporțional în paralel. Și acest lucru este consecința directă a politicilor desfășurate de către Bruxelles de zeci de ani de zile, o politică de uh, înlăturare a uh, protecțiilor vamale, de, lipsă, de, de, de liber schimb și așa mai departe. Propunerile făcute de Bruxelles pentru a reuși să astupe găurile din uh, acest vapor care de fapt și de drept se scufundă, uh, e pe, acestea sunt pe spuza miilor de uh, cetățeni și angajați care sunt trimiși în șomaj și aceștia așteaptă în continuare o adevărată politică care să fie în serviciul popoarelor și nu în serviciul capitalului și a finanțelor. Mulțumesc. Domnul Gazbara, mi se pare că nu este în sală, așa că are cuvântul colegul Bilde. Dacă nu, domnul Griffin. Thank you. I strongly believe Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Cred în continuare că economia noastră depinde de o industrie manufacturieră, iar industria siderurgică europeană trebuie să rămână în continuare parte durabile, sustenabile și rentabile a acestei economii industriale. Tocmai de aceea vreau să întreb ce prevede Comisia pentru a susține în continuare acest sector industrial și pentru a păstra locurile de muncă în Uniunea Europeană. Comisia trebuie să protejeze standardele economice, sociale și de mediu peste tot în Uniunea Europeană, în special Uh, trebuie să o facă într-un dialog cu partenerii sociale. Comisia trebuie să țină cont de nevoia noastră de a decarboniza economia, inclusiv prin opțiuni de genul stocării și captării carbonului. Tocmai de aceea solicit Comisiei să dezvolte planuri de, și tehnologii, procese uh, cu eficiență energetică crescută, cre- creând astfel locuri de muncă care să fie cele ale viitorului, nu cele ale trecutului. Mulțumesc. López Bermejo. Doamna López are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Noi am apărat uh, rezoluția Stângii Unite Europene pentru că am înțeles foarte clar că situația gravă a sectorului uh, oțelului în Europa este rezultatul unei vânzări acestei industrii uh, și nu este o temă de competitivitate, așa cum au spus grumurile politice majoritare. În Spania, întreprinderile de mare valoare adăugată sunt confruntate cu amenințări de delocalizare din partea marilor grupuri multinaționale și acest lucru, de fapt, duce la impunerea unor ajustări recomandări foarte dure pe care politicile UE nu fac decât să exacerbeze. Pe de o parte, Europa rămâne impasibilă în ceea ce privește abuzurile grave ale acestor uh, concerne energetice și financiare. Pe de altă parte, încurajează concurența între statele membre și întărește tendința următoare și anume ca producția cu valoare adăugată să se concentreze în doar câteva regiuni europene. Noi credem că răspunsul la această criză industrială se poate găsi prin o preluare a controlului public asupra acestor sectoare strategice de care depinde întreaga industrie, prin trebuie să mizăm pe un program de investiții și ajutoare publice care să mențină uh, locurile de muncă. De aceea, solidaritatea noastră vrem să o exprimăm față de lucrătorii care în Alcoa, în Tyson Group, luptă pentru, uh, în momentul de față, luptă pentru viitorul lor și luptă și pentru viitorul acestei industrii. Mulțumesc. La parola onorevole Chinici. Cuvântul domnul Chinici. Il settore dell'acciaio è sempre stato Mulțumesc, domnule președinte. Siderurgia în Europa a fost întotdeauna un sector strategic, unul dintre principalele sectoare industriale și a jucat un rol determinant în trecut, va continua să o facă. Dar acest sector cunoaște astăzi dificultăți majore, practic peste tot în Europa. Prin această rezoluție, noi solicităm Uniunii Europene să adopte măsuri de relansare a sectorului pentru ca să redevină competitiv și pentru a evita ca din cauza prelungirii crizei să asistăm la noi delocalizări. Solicităm un plan specific pentru siderurgie care să urmărească protecția mediului și mai ales protecția lucrătorilor permițând acestui sector să joace rolul, să fie competitiv, să-și regăsească locul. Și în încheiere, domnul Spirachi. Ok. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru această moțiune de rezoluție pentru că vreau să susțin locurile de muncă create de către industria siderurgică în Europa, mai ales în Grecia, mai ales în regiunea ISIS, în uh, Grecia, precum și în uh, Salonic. Plecând de la cifrele oficiale, producția totală în 2012 a scăzut de cu 158% comparativ cu ultimii 5 ani. Și dacă e să ne uităm la situația de dinainte de criza economică, cererea în intern a scăzut cu 82% și am ajuns la nivelul din 1962, în timp ce exporturile oțelului plecând din Grecia au fost reduse cu 59% în ultimii 5 ani, din 2009 până în 2014. În același timp, datoriile față de bănci, datoriile pe care le are industria siderurgică, ajung la un miliard de euro. Deci vedeți că e o situație dramatică pentru lucrătorii din acest domeniu al siderurgiei, de aceea eu consider că este absolut necesar să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a reduce costurile energetice, în așa fel încât să reducem această prăpastie care există între costurile plătite pentru energia în, în diferitele state membre. Trebuie să facem în așa fel încât să existe o marcă comercială pentru comerț echitabil în domeniul acesta al siderurgiei. Grazie, la seduta sospesa fino alle ore 15. Mulțumesc. Ședința se suspendă până la ora 15.